mâine. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Este vorba despre o dezbatere comună privind mărcile comerciale. Este o recomandare pentru a doua lectură din partea doamnei Cecilia Wikström. De asemenea, doamna Wikström face o recomandare pentru o a doua lectură privind legislația statelor membre cu privire la mărci. Îi voi da uh, cuvântul raportoarei, doamna Wikström, aveți patru minute la dispoziție. Thank you very much, Mr. Speaker. I have... Mulțumesc, domnule președinte. Am avut privilegiu să fiu raportoare la acest uh, pachet privind mărcile comerciale din primăvara anului 2012 și profit de această ocazie pentru a le mulțumi tuturor colegilor și personalului acestor atât la Parlament cât și la Comisie și, bineînțeles, uh, Vreau să adresez mulțumiri călduroase numeroaselor președinții care au lucrat la acest dosar și mai ales președinției italiene și letone, care ne-au uh, oferit un sprijin foarte mare în etapele cele mai dificile din negocieri. Acum aș vrea să vă atrag atenția asupra realizărilor uh, la acest dosar. Reformele stabilite în trialog vor asigura că acum companiile europene vor avea un acces mai rapid și mai ieftin la mărci, atât la nivel uh, național cât și comunitar, fără să se compromită calitatea deciziilor. Procedurile administrative au fost normalizate conform celor mai bune practici și vom avea o organizare crescută a sistemelor naționale în conformitate cu aceste practici menționate. În ceea ce privește dreptul material al mărcilor comerciale, am îmbunătățit o serie din prevederi, le-am uh, revizuit în funcție de evoluțiile tehnologice și am inclus și măsuri de protecție pentru a croti uh, libertatea de expresie și pentru a limita posibilitatea ca proprietarii de mărci să dea judecată pe utilizatorii acestora din motive de parodiere sau expresie artistică. Și pentru asta vreau să-i mulțumesc unui fost coleg din Suedia care a fost aici și care nu mai e printre noi, dar care ne-a atras atenția asupra acestei probleme. Ca și mine, probabil ați primit scrisori de la ONG-uri care își exprimă îngrijorările legătură cu medicamentele generice și țările în curs de dezvoltare. Vreau să subliniez poziția și faptul că pot să vă dau asigurări că în niciun caz nu vor exista uh, probleme privind tranzitul medicamentelor generice către țările în curs de dezvoltare din cauza acestei legislații. De-a lungul întregii vieți m-am luptat pentru dezvoltare și niciodată în veci nu aș permite ca o lege cu numea mea să le aducă atingere oamenilor din țările terțe și să le împiedice accesul la medicamente – Ambițiile mele au fost împărtășite de întreaga echipă de negociatori ai Parlamentului. Am fost uniți și împreună am reușit să includem niște clauze de protecție foarte puternice. De asemenea, trebuie să știți că problemele care au apărut în trecut în ceea ce privește aceste medicamente au avut de a face cu brevetele exclusiv, nu cu mărcile comerciale. Uh, microfonul vi s-a închis. Astăzi sunt mândră că am ajuns la echilibru în ceea ce privește combaterea crimei organizate și protejarea intereselor comerciale legitime. Și țin să subliniez faptul că nu există niciun risc de confuzie între medicamentele generice și medicamentele falsificate. Oricine deține un drept de marcă sau un drept de proprietate uh, intelectuală poate primi uh, și interese. Iar ofițerii noștri vamali vor avea dreptul să confiște astfel uh, medicamentele falsificate. Astfel, noi vom putea ajuta țările în curs de dezvoltare să combată crima organizată. Deoarece știm că prada acestor organizații sunt cei mai vulnerabili cetățeni. Cu toții suntem uniți. Și, domnule președinte, voi reveni la aceste chestiuni în intervenția ulterioară și acum aștept uh, intervențiile colegilor. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă raportor. Acum îi dau cuvântul doamnei Biencovska din partea comisiei. domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru Afaceri Juridice și să o felicit pe doamna Wikström pentru excelenta muncă depusă pe pachetul privind mărcile europene. Am observat uh, un spirit foarte constructiv în cursul negocierilor care a facilitat un acord după, care s-a instalat după ani de discuții și negocieri complexe. Uh, pachetul de reformă, care este aparent doar unul tehnic, reprezintă o uh, elemente cheie pentru strategia de competitivitate a UE. Pentru creștere este nevoie ca sistemul mărcilor comerciale să devină mai accesibil pentru, pentru mediul economic în toate statele membre. Trebuie e, ca să existe mai multă certitudine juridică în jurul acestor mărci. Tocmai de aceea, parchetul marchează un, pac, un pas semnificativ în direcția modernizării și armonizării sistemului de mărci comerciale în Europa. Aș evidenția unele din beneficii mai întâi, s-a convenit reducerea taxelor, ceea ce va constitui economii de până la 40 la 100% pentru acele companii care vor să-și înregistreze mărcile pe o perioadă de 10 ani. În același timp, există o procedură de registrare armonizată în toate oficiile de mărci din Uniunea Europeană procedurile mai rapide și mai ieftine vor fi o mare uh, ușurare pentru toate IMM-urile și uh, vor oferi o protecție mai bună a mărcilor. Elementele comune pentru uh, solicitarea înregistrării, uh, procedurile uh, naționale uh, care acum sunt uh, comune, sunt un exemplu ilustrativ. În al treilea rând, în Uniunea Europeană vor exista uh, acum mai, mult, mai bune instrumente pentru lupta împotriva uh, bunurilor contrafăcute, ceea ce include și uh, mărfurile aflate în tranzit spre Uniunea Europeană. În același timp, uh, Uniunea Europeană este un hub uh, global pentru distribuția de bunuri și acest lucru trebuie avut în vedere. Trebuie să existe garanții pentru comerțul licit și uh, trebuie crescută uh, certitudinea juridică prin uh, crearea unui mediu corespunzător și prin definirea foarte clară a limitărilor mărcilor comerciale. În ce privește procedurile care acum sunt coordonate de Agenția de la Alicante, Subliniem, din punctul de vedere al Comisiei, că textul final încă nu este aliniat cu principiile abordării interinstituționale a Comisiei. Cu toate acestea, și pentru că elemente cheie ale propunerii Comisiei uh, nu s-au regăsit în document, forma finală a regulamentului totuși uh, uh, nu va aduce toate îmbunătățirile pe care noi le-am sperat compromisul, salută totuși compromisul la care s-a ajuns, pentru că acesta totuși promovează pachetul în viitor. Mulțumesc, președintele, mulțumim, doamnă comisar, și acum este cu timpul pentru intervențiile reprezentanților grupurilor politice, mai întâi din partea PPE. Dau cuvântul domnului Pavel dar două minute, vă rog. Mulțumesc. Doamne comisar, în primul rând vreau să mulțumesc tuturor colegilor mei de la juri care au participat la acest proces de reformă, mai ales doamna Cecilia Wikström, raportoarea. Marca înregistrată este un proiect care s-a bucurat de un mare succes. Acum însă, vedem că am reușit să schimbăm legislația într-atât în așa fel încât impactul să fie radical pozitiv asupra tuturor celor care utilizează mărcile înregistrate, iar eu sunt convins că reforma nu va avea efecte secundare negative în numeroase domenii. De asemenea, cred că reforma propusă va simplifica procedura, va reduce costurile și impozitele și uh, Într-adevăr, putem îmbunătăți lucrurile, putem îmbunătăți legislația. Există câteva schimbări care au venit odată cu tratatul de la Lisabona, iar aceste lucruri ne arată că dezvoltarea sistemelor juridice europene aduce schimbări de înțeles pentru publicul larg, iar eu cred că putem să adoptăm pachetul de reformă. Mulțumesc foarte mult! Dau în cuvântul numele grupului SND doamnei Evelin Regner, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnă comisar, pachetul pentru protecția mărcii înregistrate este un instrument cheie împotriva, în lupta împotriva falsificării și a contrafacerii. Cum? Cu reguli clare uh, la nivelul transportului. Vrem ca astfel să combatem eficient uh, pirateria. Până acum instrumentul a funcționat cât de cât. Vedem că acum însă, prin această reformă, se merge mai departe și se vine cu îmbunătățiri, sperând să existe și creștere și inovare. Taxele scad, Există acum uh, o mult mai bună comunicare între oficiile naționale și cele europene. Doamna Wikström, raportoare, a spus deja un lucru care este important și pentru mine în acest pachet și anume am văzut că medicamentele generice vor fi disponibile în continuare în țările în curs de dezvoltare. Sănătatea este atât de importantă uh, încât uh, orice regulă dată uh, aici ar trebui să vegheze la faptul că, într-adevăr, sunt furnizate medicamente generice în țările în curs de dezvoltare. Am menționat parodia Există acum uh, uh, posibilitatea de a, nu li, de a nu o limita grație acestui pachet de reformă. Mulțumesc foarte mult. În numele grupului GUE NGL, domnul Maștalca, un minut și jumătate. Uh, kolegové, drahá. Domnule președinte, stimați colegi, Scopul acestei mărci înregistrate europene este să facă distinția între produse pentru consumatori, pentru ca acești consumatori să poată să aleagă produsele și serviciile conform uh, dorințelor lor. Acest sistem de protecție funcționează pe lângă sistemele naționale care nu vor fi în concurență, ci se vor uh, completa unul pe celălalt. Așadar vom putea să luptăm mai bine împotriva bunurilor contrafăcute și pe baza unei înregistrări unice se acordă o marcă comercială cu protecție echivalentă în întreaga Uniunii Europene, în întreaga Uniunii Europeană. Și este vorba doar de o Uh, procedură și nu 28 de reglementări naționale, ceea ce introduce certitudine juridică și înseamnă că re, și reduce costul, uh, costurile juridice. Mă bucur că am reușit să găsim soluții la o serie de probleme controversate și salut cooperarea fructuoasă cu toți aportorii din umbră și mulțumesc pentru eh, eh, le mulțumesc raportoare Cecilia Wikström. Vă mulțumesc în numele verzilor. Urmează domnul Max, Anderson. Aveți cuvântul două minute. Eh, mulțumesc. Aș să încep prin a mulțumi raportoarei, doamna Wikström și celorlalți raportori din umbră, Acesta a fost primul dosar la care am participat în negocierile tripartite și am învățat foarte multe despre această activitate de fascinantă. E un raport bun. Ce dorim este un sistem mai simplu, mai flexibil, rezolvând parțial problema acestor sume considerabile care se cheltuiesc pentru a se obține diferite mărci comerciale. Deci sunt lucruri bune în raport Însă atunci când e vorba de libertatea de expresie și în ceea ce ne privește pe noi, pe verzi, acestea au fost cele mai importante chestiuni din raport, de altfel, mai ales când e vorba de medicamente, dacă vrem progrese, pe această chestiune atât de multă discutată și în alte situații, ne-am confruntat cu Consiliul. Și au existat foarte multe elemente de îngrijorare. Am primit o scrisoare de la directorul de campanie de la Médecins Sans Frontières în legătură cu aceste medicamente care nu sunt suficient garantate. Și există riscul ca genericele să nu fie acoperite așa cum trebuie în acest document. Am încercat să minimizăm riscul, dar noi verzii nu considerăm că s-a făcut suficient în această direcție. Noi am vrut mai mult. Am făcut, sigur, tot ce ne-a stat în putință, însă verzii vor vota nu pentru că această chestiune a genericilor rămâne chestiunea esențială aici. Mulțumesc. Doamna Ferrara, din partea FDD. Grazie, președinte. Beh, anch'io vorrei... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să încep prin a-i mulțumi doamnei raportor, doamna Wikstrom, pentru ce a făcut. Mulțumim, mulțumesc și raportorilor din umbră. Mărcile registrate sunt importante pentru sistemul produc productiv din uh, Europa. În Italia, Termenul made in, fabricat în, înseamnă produse de origine bună. Reformarea sistemului de marcă înregistrată este foarte importantă, pentru că până acum sistemul a fost dificil. Și iată că până acum n-am avut în vedere și uh, noțiunea de producție echitabilă. Ce înseamnă asta? De la libertate de expresie până la multe, multe alte lucruri. Apreciem așadar faptul că există și considerentul care are în vedere drepturile fundamentale, mai ales uh, dreptul la liberă exprimare, plus uh, tranzitul liber, um, plus um, um, accesul la medicamente generice. De asta depinde sănătatea cetățenilor. Mulțumesc foarte mult, doamnă Ferrara. Are cuvântul acum domnul Zviefka. Un minut și jumătate. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, szanowna pani komisarz, koleżanki i Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimată doamnă comisar, stimați colegi. Munca pe această reformă a durat peste trei ani, nu doar pentru Comisia Jurii, ci și pentru alți eurodeputați, pentru că au fost schimbări necesare care trebuiau să fie introduse în sistemul mărcilor înregistrate. Și uh, textul final este o extrem de salutară realizare a raportoarei noastre, doamna Wikström, care a luptat pentru reguli coerente, pentru toate mărcile înregistrate. S-a spus foarte mult despre lupta împotriva contrafacerilor, însă există și alte schimbări majore, de exemplu înregistrarea simplificată și mult mai ieftină a mărcilor comerciale, un registru clar și uh, motive clare pentru refuzarea înregistrării unei mărci. Însă, cel mai important este ca aceste noi reguli este important ca aceste reguli să fie puse în aplicare în mod eficient, pentru că un text în sine nu reprezintă o schimbare. De aceea, regulamentele care ne permit să luptăm împotriva produselor uh, contrafăcute și o colaborare mai strânsă cu oficiile de brevetare și alte autorități toate aceste lucruri sunt cheie pentru succesul final al unei proceduri simplificate și clare a unei mărci comerciale europene. Am abordat problema din punct de vedere juridic pentru că finalizăm uh, lucrarea și as, lucrările și asupra secretului comercial și asupra dreptului de autor și acest aspect a fost și el foarte uh, Uh, crucial și, dacă îmi permiteți, încă o observație de ordin formal. Mi se pare total uh, inacceptabil. Știam de extrem de mult timp că Comisia Jurii are o întâlnire la ora 19 în care avem un schimb de opinii cu doamna comisar Iurova. Din păcate, dezbaterea uh, asupra unui subiect în legătură cu care Comisia Jurii a fost Comisia de Fond, a fost uh, programată în același uh, sector orar, deci vă rog să nu repetați această eroare. Ați depășit timpul de vorbire și dumneavoastră timp peste un minut, vă rog nu repetați acest lucru și bineînțeles voi transmite remarcile dumneavoastră formale colegilor mei

Domnul Dambaschi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Da, și mulțumesc și pentru că ne-ați uh, prezentat rezultatul meciului de handbal. Dragi colegi, vreau să mulțumesc uh, doamnei raportor Wikstrom și raportorilor din umbră pentru tot ceea ce au făcut. E un rezultat foarte bun pe care îl aplaudăm cu toții. Ne îngrijorează puțin legătura cu bugetul european. Alocarea din bugetul european de, uh, a unor sume pentru combaterea încălcărilor din domeniul uh, proprietății intelectuale este un lucru important și relevant, mai ales pentru cei care au plătit ca să-și aibă marca înregistrată protejată. Acești bani pot fi utilizați pentru a uh, combate contrabanda. contrabanda. Deciziile trebuie să fie luate la nivel național. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la procedura catch the eye a intervențiilor spontane. Deputy Radbogovic. Domnul Radbogovic. Da, hvala za besedo. Čestitke Polja. Vă mulțumesc foarte mult și Vă mulțumesc pentru faptul că atât granturile pentru Polonia cât și pentru Slovenia vor rămâne în vigoare. Mulțumesc pentru aceste, acest raport. Vorbim aici despre contrafacere și, pe de altă parte, despre importanța concurenței și simplificarea procedurilor, lucru care este uneori extrem de dificil de obținut pe de o parte este greu să-i prindem pe cei care con- contrafac și pe de altă parte este greu să simplificăm legislația. Cred că trebuie să susținem IMM-urile pentru că ele susțin, sunt cele care duc la creștere și dezvoltare în Europa. Sper că acest raport care va, se, dacă se bucură de o, o largă susținere, va uh, reprezenta o bună emblemă a Parlamentului European. Vă mulțumesc. Urmează domnul Marias. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Acest sistem de protecție a mărcilor înregistrate trebuie să fie clar, limpede, ieftin și flexibil pentru ca cetățenii, într-adevăr, și uh, deținătorii să beneficieze de aceste elemente de protecție. Însă știm că e nevoie de protecție în toate statele membre din Uniune și de aceea, în același timp, trebuie să protejăm mărcile înregistrate la nivel național, ceea ce înseamnă că trebuie să există o corelație între sistemul european și cel național. Trebuie să ne asigurăm că în acele cazuri în care se utilizează mărți similare pentru produse similare, apare claritatea. Trebuie să ne asigurăm că facilităm protecția și pentru IMM-uri. Acestea au fost afectate în mod deosebit de politicii de austeritate și de criză, mai ales în Grecia, Grecia și în sudul Europei. Vă mulțumesc! Mulțumim! Gospodine predsjedavajući, želim vas upozoriti na jedan problem kojega ćemo uskoro imati. Vreau să vă atrag atenția asupra unei probleme care va apărea în curând. Când vom lua deciziile necesare pentru agricultura organică, trebuie să fim foarte atenți la uh, marca europeană cu stelele europene pentru produsele bio care vor fi tratate diferit în diverse state europene. Mm, deci, nu înseamnă că va fi vorba de un produs biologic um, pentru că cantitatea de pesticide omologate pentru calificarea de produs biologic diferă de la un stat la altul. Deci nu este vorba de produse identice. Acest lucru va induce în eroare consumatorul pentru că noi cunoaștem foarte bine care este piața produselor biologice. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum doamna comisar în numele Comisiei Europene. Mulțumesc, domnule președinte. Am ascultat cu mare atenție mesajele și intervențiile dumneavoastră și aș dori să vă mulțumesc pentru contribuții în cadrul acestei dezbateri. La sfârșit vreau să subliniez câteva aspecte cheie. Marca înregistrată contribuie enorm la performanța economică și la ocupare în Uniunea Europeană. Reforma aceasta va genera un sistem modernizat, un cadru juridic adecvat pentru a încuraja competitivitatea și antreprenoriatul. De asemenea, vom fi mai bine echipați pentru a lupta împotriva contrafacerii, care are un efect negativ asupra siguranței, inovării, creșterii și sănătății. Aș dori să subliniez pe această cale cât de important este să avem în vedere că acest compromis are, uh, cuprinde doar um, mărcile registrate, nu și brevetele, nu și medicamentele generice. Dar pachetul acesta oferă clauze de salvgardare în așa fel încât să existe o perioadă de tranzit uh, importantă față de medicamentele generice. Dumneavoastră ați făcut deja trimitere la asta. Acest pachet este foarte important și cer sprijinul Parlamentului European față de acesta. Vom reuși împreună să transmitem un mesaj foarte clar în ceea ce privește aptitudinea Uniunii Europene de a reforma sectoare importante. promovând așadar creșterea și inovarea. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, doamnă comisar! Acum uh, încheiem dezbaterea. Iar pentru concluzii dau cuvântul doamnei raportor Cecilia Wikström. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să mă refer la câteva chestiuni ce țin de guvernanță și de finanțare. Parlamentul a înregistrat o serie de victorii, victorii considerabile în acest sens, a inclus transparența în toate domeniile de activitate și Parlamentul European va avea un loc permanent în Consiliul Agenției. Agenția, cunoscută anterior ca Agenția pentru Armonizarea Pieței Interne, își va schimba acum numele și se va numi oficiul sau biroul european pentru proprietatea intelectuală. Am reușit să reducem și tarifele la maximum fără a veni în contradicție cu sistemele naționale și am reușit să sporim cooperarea cu agențiile naționale, ceea ce va duce la o armonizare mai rapidă și la constituirea de capacități suplimentare în birourile naționale. Dosarul este unul complex, de amploare, care iată acum este definitivat și, după cum am spus în repetate rânduri în cursul acestor ani, nu este vorba aici de o revoluție, este vorba de o modernizare necesară a sistemului european existent. Sunt pe deplin convinsă că acest dosar ne va aduce la obiectivul pe care ne dorim cu toții, creștere și prosperitate în Europa atât de necesare în contextul actual. Am tot încrederea, colegii mei vor sprijini acordul la care am ajuns și vă mulțumesc încă o dată pentru sprijinul acordat și pentru această activitate atât de fructuoasă și uneori agitată. Vă doresc toate cele bune, vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă raportare. Mulțumesc tuturor participanților la această dezbatere, inclusiv uh, doamna comisar. Încheiem această dezbatere. Votul mâine. Următorul punct de pe ordinea noastră de zi este o declarație a Comisiei privind uh, protejarea victimelor terorismului. Are cuvântul Comisia Europeană, doamna comisar